împreună cu președintele Consiliului voi uh, semna 16 um, acte adoptate în uh, procedură legislativă ordinară în conformitate cu regula 74 a regulilor de procedură a uh, Parlamentului. Titlul acestor acte va fi publicat în procese verbale ale acestei ședințe și totul este oricum disponibil pe site-ul Parlamentului. Acum schimbări la ordinea de zi. Ultim proiect de ordine de zi